a um, reflecta în mod negativ asupra elitelor din uh, Ucraina. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Belder. În numele uh, non-afiliaților are cuvântul domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Ucraina este unul, uh, una din cele